morning to everybody. Our president. Bună dimineața tuturor. Chairwoman is a little bit. Uh... Președinta noastră este puțin ocupată acum. Deci, uh, informarea privind uh, deciziile coordonatorilor vi, uh, vă va face dânsa peste câteva minute, dar între timp am hotărât că domnul Boștinaru ne poate explica opinia sa în legătură cu biodiversitate. Vă rog. Mrs. Chairwoman, dear colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Vreau să vă informez mai întâi că există un document de lucru uh, ce conține opiniile noastre și tot ce am discutat pe această temă în ultimii ani se află în fază de redactare și îl veți avea la dispoziție la următoarele întâlniri. Am să mă refer la câteva puncte în uh, acest uh, proiect de aviz și concluziile pe care am să vi le prezint sunt inspirate din activitatea noastră anterioară, din rapoarte și mai ales din petițiile primite de la cetățenii europeni în legătură cu aspectele legate de mediu și mai ales cu biodiversitatea. De ce ar trebui să se implice Comisia PETI în această problemă? Eu cred că suntem foarte bine plasați, în primul rând, pentru că cetățenii Uniunii Europene trimit la Comisia PETI un număr impresionant de petiții legate de biodiversitate. Deci avem nu doar expertiza, ci și o cunoaștere profundă a biodiversității și a modului în care biodiversitatea a fost afectată în trecutul apropiat de diferitele lacune din procesul de implementare, dar și de supravegherea slabă efectuată atât de Comisia Europeană cât și de statele membre. Foarte multe petiții legate de mediu, provenind din toate statele membre, se referă la implementarea proastă sau neimplementarea directivelor europene conform programelor uh, actuale de compensare a pierderii biodiversității. Acum am să mă refer și la planul de acțiune al Uniunii Europene, care trebuie să oprească declinul uh, biodiversității până în 2010. E vorba de un plan care a eșuat și nu s-a propus niciun fel de remediu la acest eșec. Uniunea Europeană a recunoscut eșecul și a declarat că uh, se pare că Uniunea Europeană va, ajun, va atinge în 2010 la obiectivul de a uh, opri declinul biodiversității și că va fi totuși nevoie și de un plan post-2010. Eu am auzit că un plan a fost pregătit și prezentat săptămâna trecută. Uh, Rezultatele evaluărilor sunt negative. 50% dintre specii, specii 80% din tipurile de habitat protejate prin directiva habitatelor au un statut nefavorabil de conservare. Peste 40% din speciile de păsări protejate prin directiva păsărilor au un statut nefavorabil de conservare. Numărul de specii invazive din Europa crește rapid consecințele economice și ecologice fiind din ce în ce mai negative. Pierderea biodiversității amenință buna funcționare a planetei noastre, a economiei și a societății umane. Iar esența politicii europene în acest domeniu este reprezentată de directivele privind habitatele și cea privind păsările, ce stau la baza programului Natura 2000, iar 17% din teritoriul Uniunii Europene intră acum sub egida acestei contribuții remarcabile a Uniunii Europene. Dar dacă 17% din teritoriul Uniunii Europene face parte din zone Natura 2000 și zone protejate, trebuie să ne referim și la alte reguli europene, cum ar fi directivele privind impactul asupra mediului, directiva apei și directiva privind managementul pădurilor, al agriculturii, al pescuitului și al acvaculturii. Indicatorii arată anumite progrese, însă obiectivul pe 2010 nu va fi uh, atins. Viteza care se pierde biodiversitatea și scara largă la care se întâmplă acest lucru ne arată că e nevoie de acțiuni. Ce reproșăm acestui program? Lipsă de claritate și ambiguitatea anumitor prevederi din regulile și regulamentele Uniunii Europene. O transpunere imprecisă și o supraveghere slabă a implementării acestor reguli europene. Dacă vom continua așa, vom submina credibilitatea Uniunii Europene în domeniul uh, legilor și al uh, regulamentelor ecologice care sunt foarte importante pentru cetățeni. În ciuda principiilor de precauție și de proporționalitate, autoritățile își vor stabili întotdeauna propriile priorități economice uh, meschine în detrimentul priorităților ecologice și asta în ciuda lobby-ului făcut de ONG-uri, de care nu se ține cont când sunt interese economice majore în joc. Nu avem deocamdată un punct de comparație și ne trebuie o monitorizare eficientă și sistematică care să demonstreze impactul și să ofere o soluție mai bună. Care sunt provocările legate de implementare și de ameliorarea situației actuale? În primul rând, amânări în crearea rețelei. Avem 17% din teritoriu deocamdată. Apoi, investiții în management insuficiente. Apoi, evaluări de impact asupra mediului și uh, de evaluare strategică asupra mediului, care nu este satisfăcătoare în relația cu mediul și cu biodiversitatea. Și eu voi avea uh, intenția prin acest raport să menționez cât este de necesar să se uh, certifice societățile care țin cont de evaluările de impact asupra mediului și care fac astfel de evaluări. Uh, pentru motivul simplu că societățile mari preferă să dea mai puțin bani pe studii și să înceapă activitatea imediat și să uh, folosească foarte puțin, de fapt, rezultatele rapoartelor care uh, arătau impactul asupra biodiversității. Este nevoie de progres suplimentar demonstrarea faptului că analizele de impact asupra mediului, care trebuie să fie desfășurate întotdeauna în corelație cu operațiuni ce influențează mediul, prin cooperare cu statele membre, pentru a se spori beneficiul asupra mediului când este posibil. Din clipa în care Uniunea Europeană este avertizată asupra chestiunilor critice și până la momentul când reacționează și apoi momentul când se iau măsuri și se implementează de către statele membre, durează foarte mult, încât în acest timp se uh, produc pagube foarte mari și ar trebui să limităm acest timp de reacție al statelor membre și al Comisiei Europene. Altfel le lăsăm loc, le lăsăm timp să ne dea doar explicații slabe legate de pierderea biodiversității. Și acest lucru nu va îndrepta situația. Autoritățile pierd foarte mult timp de la uh, momentul când sunt avertizate până când uh, încep să ia măsuri. Situația există nu numai în statele membre noi, ci și în cele vechi. Iar comisia foarte rar investigează chestiunile acestea la fața locului, ceea ce nu permite formularea de opinii obiective și complete în legătură cu fondul petițiilor transmise Comisiei pentru investigație preliminară de către Comisia noastră. Și noi foarte des ne confruntăm cu realitățile, iar ofi răspunsul oficial pe care îl primim de la statele membre și de la Comisie este foarte vag, fără substanță. E clar că ceva trebuie să se schimbe, iar noi, Comisia de Petiții, putem face ceva în acest sens. În concluzie, la acest capitol sunt probleme de management, de finanțare, de implementare și de evaluare. Avem nevoie de obiective mai ambițioase și de obiective aplicabile. În primul rând, directiva privind evaluarea impactului asupra mediului. Este o directivă foarte uh, slabă pentru că are și un impact foarte mic asupra zonelor cu ecosisteme periclitate și nici nu reușește să-și îndeplinească principala sarcină, și anume aceea de a, asigura, a se asigura că mediul natural și mediul istoric al patrimoniului este protejat de dezvoltări de infrastructură iraționale. Trebuie să consolidăm directiva, să avem ocazia să reacționăm mai rapid pe aceste subiecte și să se poată face uh, un raport de inițiativă al Comisiei ENVI. Trebuie să folosim orice ocazie pentru a ameliora legislația. Alte aspecte au fost prezentate într-un studiu referitor la dimensiunea transfrontalieră a biodiversității. Noi tratăm acum biodiversitatea la nivel local, regional și național. Dar, de fapt, biodiversitatea și mediul sunt probleme transfrontaliere și trebuie să fie tratate ca atare. Deci trebuie să facem ceva și pe plan juridic pentru a ameliora uh, gestionarea transfrontalieră a biodiversității. Și am să închei imediat, în acest sens, aș sugera să uh, cerem Comisiei de Mediu, dar și Comisiei Europene, să includă în relațiile noastre instituționale cu vecinii și cu partenerii Uniunii Europene instrumentele juridice pe care le avem, pentru ca acestea să devină obligatorii și pentru acele țări. Pentru că atunci când sunt probleme legate de pierderea biodiversității, dar provin din afara Uniunii Europene, imediat se răspândesc și în Uniunea Europeană. De exemplu, problemele de poluare sunt pro proiecte mari de infrastructură care vin din afara Uniunii Europene, noi nu avem instrumente juridice pentru a uh, trata aceste probleme. Deci fac apel la dumneavoastră și la Parlament să trecem în, include, în relațiile noastre instituționale instrumente juridice în relația cu vecinii și cu partenerii pentru că, așa cum discutăm despre energie și despre managementul frontierelor și așa mai departe, ar trebui să discutăm și despre biodiversitate. Și în cele din urmă am o concluzie foarte puternică. Trebuie să cerem implementarea deplină a legislației actuale a Uniunii Europene. Schimbări și ameliorări sunt necesare în această legislație, dar cel mai important este să uh, avem o implementare deplină de către statele membre și o monitorizare mai eficientă și o reacție a Comisiei Europene atunci când un stat membru nu face implementarea. Mulțumesc foarte mult și acum am să vă invit să uh, vă prezentați și dumneavoastră ideile și vă promit că am să țin cont de toate propunerile, de toate amendamentele și ideile și după aceea vom lucra la documentul final. Mulțumesc uh, oricum pentru atenție și săptămâna viitoare veți primi proiectul de raport privind biodiversitatea. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumim, domnule Boștinaru. Acum uh, o las pe doamna președinte să conducă ședința. Vă mulțumesc! La parola al rappresentante della Are cuvântul doamna reprezentantă a Comisiei, François Kremer. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um... Domnul François Kremer. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, fost prezent deja la Comisia pentru Petiții pentru a vorbi despre acest raport. Bineînțeles, cunoaștem situația care nu e nemaipomenită, ne dăm seama că Uniunea Europeană nu își va atinge obiectivul de a opri declinul biodiversității până în 2010. Ne gândim acum ce putem face pentru următoarea perioadă și chiar săptămâna trecută Comisia a prezentat o nouă comunicare în legătură cu ce putem face pentru biodiversitate anul acesta pentru a consolida acțiunea europeană în favoarea biodiversității care este o problemă crucială arături de schimbările climatice. Domnul Boștinaru a menționat mai multe probleme pe care le cunoaștem și auzim și noi uh, uh, plângerile, petițiile depuse, avem un număr de proceduri pentru neîncărcarea obligațiilor Comisia este cea mai activă în acest uh, domeniu al protecției naturii, este cea care face cele mai multe plângeri în acest domeniu. De asemenea, legătură cu avem și probleme legate cu precizia informațiilor. Uneori, problemele sunt legate și de lipsa uh, informațiilor sau imprecizia informațiilor pe care le primim sau le primiți dumneavoastră în petiții multe resurse ale comisiei eh, sunt dedicate eh, acestor plângeri și petiții. Majoritatea colegilor mei eh, anchetează aceste lucruri și știți că am făcut multe, am făcut lucruri eficiente în multe cazuri mi-aduc aminte cazul cu Via Baltica, de exemplu, în Polonia și acolo am reușit să oprim uh, un fenomen periculos. Mai sunt și altele de acest fel. Ce important este să continuăm să fim activi am creat și o rețea excelentă, unică în lume, de zone de protecție a naturii, care sunt cu adevărat zone de dezvoltare durabilă, peste 25.000 de astfel de zone și reprezintă 17% din uh, suprafața Uniunii Europene. Ne confruntăm cu o provocare majoră, care este uh, gestionarea eficientă a acestor zone. Numai astfel putem uh, proteja natura în mod eficient. Acum um, statele membre trebuie să acționeze, să desemneze cine hotărăște la nivel național și să ia măsuri de gestionare și de protecție eficiente, să definească obiective clare pentru siturile din țările respective, să contribuie la obiectivul nostru comun de a repopula anumite habitaturi și pentru a contribui la obiectivul nostru general. Avem uh, rap un raport de anul trecut pe această temă care arată că multe habitaturi, 50-60% dintre acestea, se află într-o condiție proastă. Rețeaua va ajuta, sunt sigur, la îmbunătățirea acestei situații dacă reușim uh, să gestionăm bine situația și, bineînțeles, să găsim și finanțarea necesară, care este o dimensiune foarte importantă. Avem anumite instrumente, avem programe de dezvoltare, programe de mediu mm, și avem 30 de miliarde prevăzute finanțare în favoarea naturii și dezvoltării biodiversității. Aceste instrumente trebuie să fie folosite eficient de statele membre. Pentru Comisie nu e ușor să facă acest lucru pentru că avem puțină influență asupra gestionărilor. Insistăm și noi prin uh, programul Natura 2000 este a, influențăm și noi cât putem aceste programe, dar statele membre trebuie să le aplice. Um, ați menționat lipsa de implementare. Putem interveni cu resursele noastre limitate, dar dacă statele mete nu înțeleg, nu iau în serios situația și sectorul economic nu înțelege că infrastructurile industriale nu pot să fie durabile decât dacă natura din jurul lor se dezvoltă în mod durabil, nu putem realiza nimic. Anul acesta vom realiza o campanie de, comunitare, de comunicare în cadrul anului biodiversității pentru a promova biodiversitatea. Comisia a luat mai multe inițiative în anii trecuți pentru a îmbunătăți claritatea mesajului în legătură cu uh, legislația pe care o avem în momentul de față. Noi considerăm că legislația în domeniul habitatului este un instrument excelent, dar trebuie să fie bine înțeles. Și am publicat multe linii directoare în acest sens și de doi ani încoace uh, am început uh, să publicăm linii directoare specifice pentru fiecare sector sensibil. Porturile, uh, căile navigabile interne, industriile neminiere, și industriile bazate pe energia eoliană. Am deschis un dialog cu aceste sectoare și încercăm să le convingem să participe ca parteneri în uh, rețeaua, la rețeaua Natura 2000. Nu e vorba doar de sectoare care trebuie să accepte condițiile respective, ci și sectoare care se pot implica prin instrumentele lor la îmbunătățirea mediului. De multe ori e ușor acest lucru să se facă ceva pentru mediu. Nu trebuie doar să se evite deteriorarea, e nevoie de mai mult. Directiva habitaturilor se bazează pe acest uh, uh concept, evitarea deteriorării habitaturilor și compensarea acestei deteriorări. Da, uh, acesta este minimum, dar noi dorim mai mult. Dorim ca proiectele dezvoltate nu doar să nu ducă la deteriorarea habitatului, ci și să contribuie la uh, realizarea obiectivelor uh, programului Natura 2000. Iată ce avem în legislație la dispoziția noastră și acum dau uh, col- cuvântul colegei mele, Ann Teller, pentru a vă vorbi despre anul biodiversității și activitățile de după care vor urma acestuia. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, doresc să profit de ocazie pentru a informa Parlamentul în legătură cu următorii uh, pași în uh, politicile pe care le vom uh, crea? La sfârșitul anului 2008 uh, s-a, publicat o evaluare la jumătatea parcursului și pe baza acesteia Comisia a lucrat la o comunicare adoptată săptămâna trecută, pe 19 ianuarie, care are obiect, este o viziune pentru Uniune până în 2050. Această viziune are patru opțiuni de obiective de atins până în 2020. Aceste, două, aceste patru opțiuni sunt mai mult sau mai puțin ambițioase și sperăm că Parlamentul va ajuta Comisia pentru um, uh, a fixa obiective cât mai ambițioase. Dezbaterea politică a fost lansată, deci, la Madrid s-a organizat o conferință la nivel foarte înalt mm, în această săptămână, marți și miercuri. Acolo președinția franceză, uh, președinția spaniolă, mă scuzați, a subliniat importanța acestei chestiuni. Uh, această președinție este determinată să se ajungă la concluzii în luna martie concluzii care ar putea fi adoptate la summitul din primăvară. Iată care va fi baza dezvoltării unei strategii pentru după 2010, pe care dorim să o adoptăm până la sfârșitul anului și în cadrul acestei strategii Comisia ia foarte în serios nevoia unei baze robuste și dezvoltarea unor indicatori pentru a monitoriza progresele sau lipsa acestora pentru perioada între 2011 și 2020 și, bineînțeles, vom ține Consiliul și Parlamentul la curent cu aceste date. Comisia, înainte de sfârșitul acestui an, va publica prima harta a serviciilor pentru ecosisteme, pentru că nu e vorba aici doar despre protecția speciilor și habitaturilor, este vorba și de un rol cheie uh, la nivelul uh, serviciilor, stocarea carbonului, ap, uh, calitatea produselor alimentare și așa mai departe. Lucruri care putea avea un impact important asupra economiei noastre dacă sistemele de, nu mai sunt sustenabile. Sper că ne veți ajuta pentru a putea adopta o obiective ambițioase și un plan de acțiune ambițios pentru uh, a consolida poziția Uniunii Europene pe scena internațională la conferința părților din octombrie de la Goia, unde Uniunea Europeană dorește să aibă o poziție foarte fermă. Iată, cam acestea ar fi următorii pași. Vă mulțumesc! Eh, sì, un attimo, allora. O secundă. Am dorit să mulțumesc colegului Boștinaru, să mulțumesc și reprezentanților comisiei. Evident că în legătură cu acest raport eh, trebuie să avem o discuție ținând cont de termenele eh, comisiei competente în fond, am hotărât ca discuția să aibă loc la următoarea ședință a comisiei noastre. Dacă colega Oken dorea să intervină uh, pe fond, vom programa aceste intervenții pentru următoarea noastră ședință. Just briefly, I'll do it very briefly. Foarte pe scurt. Vreau doar să spun că dacă viziunile și cuvintele frumoase ar putea salva lumea, nu am mai avea nicio problemă acum. De aceea mă sunt circumspectă la ceea ce spune Comisia, față de ceea ce spune Comisia, pentru că legislația pe care o avem acum prin cele două uh, directive este nemaipomenită, dar nu este aplicată nici de statele membre, nici de către Comisie. De aceea sunt atât de circumspectă. Când Barroso a anunțat că va revizui legislația, uh, am fost, uh, dar m-am speriat efectiv. Deci trebuie să spun că trebuie să se îmbunătățească gestionarea acestor lucruri, pentru că dacă citim raportul de acum câteva luni în legătură cu aplicarea directivei privind biodiversitatea, uh, acest raport a fost adevărat, cu adevărat trist. Deci, putem ajuta Comisia să inventeze, să, să, pentru a avea o legislație bună, dar nu e problema nu legată de legislație, ci de practică, de a acesteia. Ce? O scurtă observație, doamnă președinte. În primul rând, explicațiile și promisiunile de la Comisie mă mulțumesc, dar sunt oarecum sceptic. De ce nu doar pentru aplicarea completă a regulilor existente, dar în două cazuri importante. Petiția privind uh, conducta Nord Stream, pe care am avut-o aici la Comisia pentru Petiții. Comisarii Pibal și Dimas ne-au promis să ne informeze despre evaluarea de impact asupra mediului al proiectului, care a făcut obiectul unei petiții foarte importante. Suntem în 2010 în, aproape suntem în februarie și nimeni, niciun deputat nu a primit nicio informație de la comisie în legătură cu acest raport. În legătură cu care este cea mai bună situație, uh, cea mai bună soluție pentru uh, promovarea biodiversității. În legătură acum cu Marea Baltică, tot Comisia și reprezentantul președinției suedeze pe vremea aceea, ne-a spus că strategia pentru Marea Baltică este una completă, fără loc pentru Rusia, pentru că Rusia nu este în Uniunea Europeană, dar conducta Nord Stream uh, este un proiect comercial și nu trebuie să fie o problemă în cadrul uh, strategiei, dacă facem la fel pentru strategia pentru Dunăre și Marea Neagră când proiectele, dacă proiectele privind conductele majore sunt luate în considerare doar din punct de vedere economic, proiecte între companii majore din Uniunea Europeană, trebuie să ne întrebăm, să nu ne mai întrebăm de ce uh, biodiversitatea uh, scade. Avem nevoie de o strategie, de o soluție uh, um, completă pentru protejarea acesteia. Dacă nu, e vorba doar de promisiuni. Promisiuni de șarpe. Avem nevoie de soluții și de reguli obligatorii. Mulțumesc. Bostina. Mulțumim, domnule Boștinaru. Cred că am spus clar ce, care este părerea noastră reprezentanților comisiei și le-am cerut clar că la următoarea ședință, când deschidem uh, discuția privind acest raport, să ne um, aducă explicații în legătură cu aplicarea directivelor și în legătură cu motivul pentru care anumite părți dintre acestea nu au fost, nu sunt aplicate, nu sunt aplicate complet uh, conform procedurii comunitare și în al doilea rând, de ce nu ne-au fost transmise informații în legătură cu uh, anumite proiecte, ce s-a întâmplat, și având în vedere numărul petițiilor pe care le avem în curs în legătură cu mediul despre care am vorbit astăzi cu ocazia raportului domnului Boștinaru. Acum trecem la punctul următor, următoarele două puncte de altfel de pe ordinea de zi. E vorba cele 16, de 16 petiții de la punctele 17 și 18 de pe ordinea de zi. Aceste petiții uh, vor fi discutate împreună pentru că se referă la același lucru E vorba de problema uh, urgenței uh, privind eliminarea deșeurilor din campania. Multe se referă la plângeri uh, privind uh, um, stații de gestionare a deșeurilor din campania, altele denunță daunele la adresa sănătății și mediului din cauza gestionării inadecvate a structurilor pentru gestionarea deșeurilor din regiunea Campania. Comisia s-a, apucat, s-a ocupat deja de aceste petiții pe 1 decembrie. Am ascultat atunci pe semnatarii petițiilor și după ce am ascultat și Comisia, am hotărât să convocăm autoritățile naționale și regionale, reprezentanții guvernului italian, și ai regiunii Campania pentru a ne prezenta situația actuală a lucrurilor. Comisia Europeană verifică situația din regiunea Campania și a confirmat încălcările dreptului comunitar în domeniul mediului și, în consecință, a deschis o procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva Italiei și împotriva regiunii Campania și această procedură se află în fața, în fața Cursii de Justiție. Comisia Europeană a repetat la ultima întâlnire a ședinței noastre că acțiunea de verificarea situației uh, este încă în curs și se face o verificare în legătură cu capacitatea noilor inițiative de la nivel local de a rezolva situația, de a reabilita zona conform uh, ordinii prevăzute, dau cuvântul mai întâi domnului profesor Adam, reprezentant al președinției Consiliului, care se ocupă, șeful Departamentului pentru Politici Comunitare și șeful uh, delegației. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc atât dumneavoastră cât și Comisiei uh, pentru petiții pentru că au acordat autorităților italiene posibilitatea de a prezenta situația de la fața locului. Reamintesc doar faptul că, în ce mă privește, la sfârșitul lunii decembrie, pe 30 decembrie, a fost adoptat un decret lege care pune capăt uh, gestionării de urgență a situației și mm, demarează transferul către autoritățile regionale gestionarea or, obișnuită a situației. De aceea, situa- delegația italiană prezentă astăzi aici e compusă pe de o parte de colegi din regiunea Campania și pe de altă parte din colegii structurii de comisari care au gestionat perioada de urgență pentru a vă putea uh, prezenta toate aspectele acestei situații și a răspunde tuturor întrebărilor uh, membrilor comisiei și, sigur, pentru a răspunde și îngrijorărilor, preocupărilor uh, care se oglindesc în anumite petiții prezentate comisiei dumneavoastră. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, în primul rând aș da cuvântul uh, colegilor din partea regiunii Campania și, în primul rând, domnului doctor Santa Croce. Eh, grazie, Presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Anticipatul. După cum eh, spunea domnul profesor, cel mai important lucru este faptul că mm, guvernul regional își recup- și-a recuperat competențele proprii după o perioadă destul de lungă de comisariat din partea autorităților naționale și perioada în care s-a creat un cadru util pentru întoarcerea la o situație de normalitate. Recent, în 2007 și 2008, s-au votat legi regionale prin care s-a creat un nou cadru pentru gestionarea deșeurilor. Primul lucru important care trebuie spus, inclusiv pentru că face obiectul unei proceduri de încălcare, e că pe perioada aceasta de comisariat din partea autorităților naționale s-a elaborat un nou plan de gestionare a deșeurilor care a fost pus în aplicare în regiune și uh, s-au luat hotărâri la nivel regional, însă încă trebuie pus la punct, perfecționat, pentru ca regiunea să poată uh, avea un instrument de planificare indispensabil pentru gestionarea deșeurilor. Același lucru se, po- se poate spune pentru uh, deșeurile cu caracter special. Există un plan Uh, care a fost adoptat și la nivel regional și autoritățile regionale au însărcinat Agenția pentru Protecția Mediului, uh, așa numită APAC, uh, să adopte acest plan la nivel regional. Planul a trecut printr-o fază de consultări publice și acum noi pregătim raportul de mediu pentru că acesta să poată fi aprobat de uh, organele uh, regionale. Deci noi suntem activi atât în ce privește planificarea uh, uh, tratării deșeurilor urbane, cât și a celor speciale. A, un alt lucru important este că, inclusiv datorită dispozițiilor decretului guvernului, s-a accelerat uh, acțiunea uh, de adoptare a legilor la nivel regional pentru a se înființa structuri la nivelul provinciei care au sarcina atât să planifice și ele la nivel provincial și cât mai ales să gestioneze uh, ciclul de mm, prelucrare a deșeurilor urbane și reciclarea acestora. Deci, aceste structuri au fost deja înființate și treptat înlocuiesc uh, uh, vechi, fostele mm, organisme prevăzute printr-o lege din 93 deci înlocuiesc acțiunea acestora și își concentrează activitățile și le organizează la nivel provincial pentru uh, reciclarea deșeurilor. Aceste structuri provinciale dispun încă de la început un, de un patrimoniu uh, care ne-a fost încredințat uh, de către uh, acest comisariat pentru că în uh, perioada de gestionare uh, la nivel național s-au realizat, uh, s-au înființat instalații pentru selecționarea deșeurilor pentru a se putea prevedea în funcție de diversele tipuri de deșeuri o cât mai bună reciclare a acestora, o recuperare sau uh, uh, Topire acestora. Și în ce privește recuperarea deșeurilor, pe lângă mm, structura instalațiilor, comisarii, sigur, prin uh, acțiuni de consultare cu toți actorii interesați, deci atât consumatorii cât și producătorii, a inițiat activitatea de uh, implementare a colectării, uh, a trierii deșeurilor. Deci e vorba de niște cons- uh, consorții de ambalare a deșeurilor, mai ales care au fost implicate în această activitate de triere a deșeurilor, inclusiv cu uh, resurse financiare de nivel comunitar s-au alocat fonduri uh, uh, autorităților la nivel local pentru a-și pune în aplicare planurile de triere a deșeurilor, astfel încât uh, dispunem de fonduri, de dotări care uh, au folosit uh, achiziționării de uh, aparatură pentru trierea deșeurilor la nivel local în regiune. Și rămânând în domeniul Uh, economic și financiar, dați-mi voi să vă spun că această activitate nu a fost una foarte simplă, doar din partea Guvernului Național și Regional. Nu a fost o activitate de transfer de fonduri comunitare, pur și simplu, către autoritățile locale pentru uh, trierea deșeurilor, însă a fost vorba de o finanțare comunitară inclusă într-un cadru mai amplu, cu aportul important din partea organelor financiare naționale, deci e vorba de finanțare publică la nivel național, de asemenea, și s-a adoptat un program într-un cadru de susținere națională prin care s-au identificat obiective de serviciu, așa numite obiective de serviciu. Noi, prin acest sistem, în practică, vom spori intervențiile și eforturile economice cu ajutorul fondurilor comunitare. Pentru că trebuie să ne-am fixat anumite obiective în cadrul acestui plan iar noi, prin intermediul finanțărilor la nivel național, vom dispune de stimulente și premii îndreptate mai ales către autoritățile locale, care vor avea cele mai bune rezultate în uh, activitatea de triere a deșeurilor. Deci un sistem în care se distribuie premii în parțial regiunii, dar parțial și uh, organelor locale, în funcție de rezultatele obținute. Deci ne-am referit la aspectul de uh, lege, ne-am referit la aspectul legal, la aspectul financiar și uh, trebuie să ne referim și la uh, activitatea de monitorizare. Regiunea are acum un instrument nou, complet informatizat, numit Observatorul pentru Deșeuri, care pentru deșeurile urbane a reprezentat un instrument utilizat de către Comisariatul Extraordinar în activitatea sa ca sistem de gestionare a deșeurilor. Deci există o bază de date care pe bază lunară uh, elaborează și nivelul de uh, uh, triere a deșeurilor pentru fiecare comună, pentru fiecare localitate și uh, acest lucru ne-a permis să facem o verificare a mediei regionale a activității de triere a deșeurilor datorită tuturor acestor acțiuni și ne-am putut da seama că uh, a depășit nivelul de 22% din totalul deșeurilor. Sigur, cu vârfuri, uh, cu în anumite cazuri, uh, unele autorități locale au avut o mai bună capacitate de organizare și sigur au avut și mai multe posibilități de a, a gestiona instalațiile. Doresc să vă mai spun că pe timpul gestionării de către comisari au fost realizate instalații de selecționare, de triere, la care am făcut deja referire, care vor intra în serviciu acestor structuri uh, uh provinciale, care deja, iată, pleacă cu un anumit capital tehnologic um, care le permite să funcționeze la capacitate maximă deja și, uh, deci, s-a efectuat această dotare cu structuri mm, din partea fostelor consorții care se ocupau de gestionarea deșeurilor. Uh, un lucru interesant de menționat este că între indicatorii obiectivelor de serviciu, conform cărora se vor acorda premiile, există și sporirea uh, fracțiunii de deșeuri organice care uh, vor fi uh, recuperate în calitate de substanțe organice. Dispunem de resurse financiare uh, din precedentul plan operativ la nivel regional în cadrul uh, finanțărilor comunitare. Am finanțat diverse uh, instalații de compost care funcționează și care vor permite să reducem uh, uh, partea de deșeuri umede. Și în final, În ce privește monitorizarea de care vorbeam adineori, trebuie spus că regiunea Campania a fost aleasă ca regiune pilot pentru demararea unui sistem care funcționează deja ca prototip, un sistem de trasabilitate a deșeurilor. Guvernul italian, Ministerul pentru Protecția Mediului, a creat acest sistem de trasabilitate a deșeurilor pentru deșeurile industriale mai ales. Și acum, în regiunea Campania, acest sistem de trasabilitate uh, se extinde experimental și la deșeurile urbane. Asta înseamnă că va exista posibilitatea de a monitoriza în timp real traseul acestor deșeuri în uh, teritoriu în uh, teritoriul național. Cred că e suficient. Uh, mă pot opri aici pentru că v-am prezentat un cadru general și de asemenea un semnal conform căruia uh, regiunea noastră iese din starea de urgență. Și ultimul lucru pe care doresc să-l menționez este că în legea cadru nu spune uh, vorbitorul, în legea regională, mă scuzați, a, se prevede înființarea unei direcții pentru deșeuri care a început să funcționeze în, în acest an, iar eu am onoarea și sarcina de a o uh, conduce. Sper că eforturile noastre vor duce și la rezultate concrete. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc și uh, vă urez succes și acum No. Roberto, profesor Adam, din nou. Uh, domnul profesor Adam, din nou are cuvântul. Da, doamna președinte, dacă dumneavoastră este de acord, acum aș da cuvântul șefului structurii tehnice a subsecretariatului, domnul avocat Filiolia, care ne va prezenta o imagine uh, mai în detaliu. Deci face parte din uh, biroul domnului subsecretar Bertolazo. Bună ziua, vă mulțumesc! După cum uh, a spus și reprezentantul regiunii, rezultatul pe care l-am fixat, acela de a ieși din situația de urgență după aproximativ 15 ani de situație foarte critică, este un rezultat uh, pe care l-am obținut. Cu decretul lege din uh, mai 2008, obiectivele fixate erau tocmai acelea de a ca până la 31 decembrie 2009 să fie ieșit definitiv de această, din această situație de urgență care dura deja de prea mulți ani și, pe de altă parte, de a crea o infrastructură adecvată în teritoriu pentru a putea pentru a Uh, face față situației specifice al regiunii Campania. Am atins aceste obiective prin diferite inițiative. Prima și poate cea mai importantă a fost aceea realizării a multe halde de deșeuri uh, făcute respectând uh, riguros um, actele legislative comunitare și naționale, hal de locuri de depozitare care astăzi ne permit să, care permit regiunii Campania să fie autonomă din acest punct de vedere în următorii trei ani. Astăzi, regiunea Campania se bucură de o infrastructură excelentă la nivel național. Este probabil regiunea cu cea mai bună infrastructură din Italia. Are um, stații de tratarea deșeurilor uh, moderne, adecvate. Uh, une, la unele încă există, se fac lucrări de ameliorare uh, pentru a trata deșeurile înainte de a fi incinerate, de a fi eliminate, tocmai pentru a proteja mai bine colectivitățile umane de forma finală a acestor materiale. Obiectivul nostru a fost să identificăm exact unde trebuie plasate uh, aceste uh, facilități de gestionare a deșeurilor și am ținut cont de uh, toate interesele de pe teren, uneori interese care convergeau și alteori din potrivă interese divergente, pentru a gestiona cât mai bun întregul ciclu uh, de gestionarea deșeurilor. Bineînțeles, uh, în același timp uh, s-a permis dezvoltarea tehnologică cu stația de obținere de energie din deșeuri, care astăzi produce energie a, din aproximativ 2000 de tone de materiale pe zi. Și pentru a ilustra importanța acestei stații de uh, obținere de energie din deșeuri, uh, pot să vă spun că astăzi uh, tratăm aproximativ 5500 de tone de deșeuri pe zi. Deci, iată, această stație de la Acera este uh, una dintre cea mai cele mai mari, dacă nu cea mai mare din Europa și poate să absoarbă, dacă putem spune așa, aproximativ 40% din deșeurile produse în regiune. Este o instalație care putem spune este un obiect de mândrie pentru noi, pentru că este o instalație care arde atât de multe deșeuri și care a dat rezultate mai bune decât ne-am fi așteptat în momentul realizării proiectului. Este o instalație care nu doar respectă normele comunitare în uh, materie de emisii, ci respectă chiar uh, un cadru uh, normativ de mediu, cadru specific, definit în mod riguros pentru funcționarea acestei instalații, un cadru și mai riguros decât uh, se prevede în legile naționale și comunitare la nivel de um, emisii uh, limită. Uh, pot să vă transmit documente prin care ilustrăm acest lucru și care pot să pună capăt toate polemicilor uh, care au avut loc în legătură cu aceste instalații. Avem informații care nu doar ne asigură, ne, ne liniștesc, ci date care chiar uh, au uh, permis guvernului să aplice diversele inițiative pentru ca regiunea Campania să respecte exigențele gestionării deșeurilor și se prevede chiar realizarea altor stații de obținere de energie din deșeuri. E vorba, deci, uh, de instalații care produc energie, dar care, în primul rând, elimină deșeurile în mod sigur. Și rezultatele au fost uh, foarte bune și putem să spunem deja că nu doar se respectă obiectivele proiectului, dar chiar eh, putem spune că emisiile eh, sunt doar de 20-25% eh, din prevederile normelor în curs. Astfel, ehm, statul italian, provincia și regiunea continuă să supravegheze această instalație și acest lucru ne garantează garantează faptul că instalația va continua să funcționeze respectând perfect legea. S-a început și uh, gestionarea diferențiată a deșeurilor, după cum a spus și reprezentantul regiunii Campania. Am dublat, practic, procentul de deșeuri um, gestionate diferențiat. Um, acum uh, un an și jumătate. Astfel s-au redus în mod important uh, cantitatea materialului care ajunge în halde de uh, deșeuri. Deci, deșeurile au fost, putem spune, calificate, au fost categorizate și obținem chiar uh, energie din deseuri. Această situație pozitivă este rezultatul a un an și jumătate de muncă susținută și um, realizată în sinergie cu administrația regională. Structura de protecție civilă din președinția Consiliului a funcționat în echipă cu administrația regională, care ne-a ajutat uh, cu experiența și cu expertiza sa pe parcursurile de intervenție a administra- definite de administrația centrală. Și ne-am angajat pe un parcurs pe care îl putem numi de rodaj pentru faza de după situația de urgență. În momentul de față, um, putem spune că copilotăm acest uh, proiect pentru a transfera uh, cunoștințele tehnice pe ca- și experiența tehnică um, de lungul, pe care le-am amuținut o de-a lungul uh, acestor ani regiunii, care să poată apoi să piloteze diferitele inițiative pe viitor pentru a răspunde exigențelor uh, din teritoriu în această chestiune atât de delicată. Am prevăzut o perioadă în care administrația centrală să continue să ajute, să ofere consultanță administrațiilor teritoriale care au obligația dificilă de a-și reintra în atribuții și am prevăzut uh, prevăzut și uh, sancțiuni prin un decret din 2008. Guvernul uh, a înăsprit sancțiunile de caracter administrativ și penal împotriva celor care uh, săvârșesc contravenții în acest domeniu, încalcă legea. și în acest cadru legislativ foarte riguros, foarte dur, reacția colectivității a fost pozitivă. Și um, având în vedere uh, faptul că oamenii au uh, uh, au atins uh, un nivel mai bun de conștientizare civică a problemei, și am uh, reușit uh, să obținem acest lucru cu participarea cetățenilor. Și pe de altă parte, uh, printr-un sistem de sancțiuni care a permis să se pedețească imediat anumite comportamente ilicite, care au servit și ca exemplu pentru viitor. Și acest sistem foarte complex și bine articulat care a dat rezultate bune trebuie menținut în cadrul legislativ în curs de adoptare, uh, care va fi adoptat în 2010 și credem că astăzi uh, avem, uh, dispunem de toate condițiile necesare pentru o gestionare normală a problemei. Statul italian uh, poate să furnizeze toate datele, toate documentele necesare pentru a permite tuturor să verifice rezultatele la care s-au ajuns și care sunt posibilitățile actuale din teritoriu pentru a nu reveni uh, la o situație critică pe viitor. Conclu- Mulțumesc acum, domnul profesor Adam. Adam, dacă dorește din nou să ia clientul. Nu, atunci dau cuvântul uh, reprezentantei comisiei, doamna doctor Bucelli. Mulțumesc, doamna președintă. În numele Comisiei Europene, Aș dori să mă refer la petițiile de pe ordinea de zi astăzi, pe care deja le-am putut discuta și în legătură cu care am prezentat punctul de vedere al Comisiei în reuniunea dumneavoastră din uh, data de 1 decembrie 2009. Așadar, astăzi, fără a mai pierde vremea, nu voi repeta ceea ce am spus la ultima noastră reuniune, ci înainte de a prezenta cele două puncte referitoare la um, situația cauzei pe rolul Curții, Curții de Justiție și situația finanțărilor comunitare, în legătură cu care se solicitaseră informații uh, la ultima reuniune. Doresc să mulțumesc autorităților italiene pentru că ne-au furnizat informații în uh, tot acești ani de când uh, a început uh, această cauză în contencios între Comisie și Guvernul Italian în problema deșeurilor din Campania. De multe ori am solicitat să fim ținuți la curent cu situația și iată că primim astăzi informații verbale în privința situației actuale. Procedura de încălcare a fost uh, demarată în iunie 2007 pentru încălcarea directivei cadru privind deșeurile. Mai apoi Comisia a luat decizia de a sesiza Curtea de Justiție în mai 2008. Audierea de la Curtea de Justiție din Luxemburg a avut loc pe data de 3 decembrie anului trecut, deci la două zile după reuniunea dumneavoastră în cursul căreia s-au discutat petițiile privitoare la deșeurile din campania. Curtea de Justiție a comunicat faptul că sentința sa va fi dată fără întârziere și fără necesitatea de a dispune de concluziile avocatului general. Sigur că nu comisia are rolul de a da indicații în legătură cu data la care va fi comunicată sentința. Însă ne așteptăm ca aceasta să fie pronunțată înaintea verii acestui an. Poate chiar în cursul următoarelor luni. Comisia consideră că nu numai cu adoptarea unor legi, ci și cu punerea lor în aplicare, cu stabilirea unui calendar în legătură cu stabilirea unei rețele de infrastructuri corespunzătoare pentru uh, tratarea deșeurilor. Uh, se poate stabili o strategie coerentă pentru gestionarea deșeurilor, astfel încât se va putea asigura inclusiv în campania uh, conformitatea cu legislația europeană în domeniul deșeurilor. Și Comisia își va concentra atenția asupra acestui aspect în faza următoare uh, pronunțării sentinței curții, dacă sentința va fi favorabilă Comisiei și dacă curtea va stabili că dreptul comunitar a fost încălcat în regiunea Campania. Acum aș dori să vă ofer unele informații succinte față de situația cofinanțărilor comunitare în regiunea Campania, în sectorul deșeurilor. Față de criza produsă în, la începutul anului 2007, în primăvara lui 2007, cofinanțările în sectorul deșeurilor și doar în sectorul deșeurilor au fost blocate pentru regiunea Campania începând cu luna iunie 2007. Blocarea plăților încă este în vigoare și se referă la cele două perioade de programare, 2000-2006 și 2007-2013. Comisia consideră că absența unui sistem corespunzător de gestionare a deșeurilor în regiunea Campania, care constituia baza pentru procedura de încălcare constatată de comisie și, credem noi, constituie o încălcare a normei comunitare în domeniul tratării deșeurilor, nu întrunea garanțiile necesare în legătură cu utilizarea corectă a fondurilor comunitare. Acesta este motivul pentru care Comisia a blocat alocarea acestor fonduri. Italia a prezentat două recursuri, a înaintat două recursuri la uh, Tribunalul de Primă Instanță împotriva acestei decizii a Comisiei de a suspenda cofinanțările pentru perioada 2000-2006. Aceste recursuri încă sunt pe rolul instanței. Sigur, Comisia e gata să reanalizeze această decizie a suspendării cofinanțărilor, dar asta în momentul în care situația, de fapt, în campania se va fi schimbat cu adevărat. Elementele esențiale pentru a debloca finanțările vor fi definirea unei programări sectoriale solide, concrete, prin intermediul instrumentului planului de gestionare a deșeurilor, care să includă uh, înființarea unei rețele de infrastructuri de tratare a deșeurilor, pe de o parte. Toate acestea, sigur, uh, cu documente cu care noi să fim informați uh, uh, de situație și, pe de altă parte, Mm, sfârșitul uh, situației extraordinare și întoarcerea la uh, o gestionare uh, normală a de- situației deșeurilor și mi se pare din cele auzite anterior că este pe cale să devină funcțional acest sistem, de această structură. În privința petițiilor doresc să repet că noi, Comisia, nu avem competența de a interveni în deciziile luate de statele membre față de noile instalații de tratare a deșeurilor. Nu avem competența de a interveni în legătură cu uh, modul în care sunt situate acestea, cu condiția ca dreptul comunitar să fie respectat, după cum am mai spus. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, doamnă doctor. Și acum deschid eh, dezbaterea și dau coleg. Doamne Merkis. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc comisiei și mulțumesc autorităților italiene pentru că au venit să ne explice eh, rolul lor în această situație. Dar eu mai am încă niște întrebări. Nu aș spune că grijile mele au fost eh, total disipate. Am auzit, de exemplu, că regiunea Campania este echipată cu tot felul de utilități. Unele chiar vor fi proiecte pilot, dar vreau să știu ce se întâmplă cu instalațiile vechi. Ele sunt conforme cu legislația comunitară, pentru că Sigur că e foarte bine că există instalații noi, dar dacă cele vechi nu sunt conforme, atunci nu se rezolvă situația. Aș vrea să știu care este adevărul. Foarte multe inițiative sunt bune și aș vrea să spun că mă bucur că există atâta bună voință în rezolvarea acestei situații. Dar foarte multe Întrebări se mai pun, de exemplu, unde este coordonarea? Sunt coordonate toate aceste inițiative? Inițiative se află toate, uh, merg toate în același sens, pentru că pe petiționari i-am ascultat. Dar uh, vedem că autoritățile n-au dat cele răspunsul lor, însă avem impresia că nu sunt foarte bine coordonate și aș vrea să mă aud și câte ceva despre situația sanitară pentru că s-a vorbit despre infrastructură, despre instalațiile noi, despre uh, diviziunea deșeurilor, dar nu am auzit nimic despre situația sănătății. Am auzit că se fac analize și ni s-a vorbit despre rezultatele anumitor teste care arată că situația este gravă la ora actuală. Vreau să știu dacă se fac noi analize care ar putea să dovedească că situația s-a ameliorat. Vă mulțumesc! Doamna Ocken are cuvântul. Yes, uh, thank you. Uh... Mulțumesc. Sunt cam surprinsă pentru că mi se pare că tot, toate tipurile de deșeuri din această regiune sunt distruse prin incinerare și nu e o soluție foarte elegantă. Uh, Cred că uh, ar putea fi de vină directiva de bază, care este destul de slabă. Deci nu este vorba de o încălcare a directivei, ci despre o directivă care nu este suficient de modernă și elegantă, într-adevăr. Pentru că ultimul lucru pe care trebuie să ar trebui să-l facem este să incinerăm deșeurile. Și am impresia că la dumneavoastră acesta este primul lucru care se face. Și uh, aș vrea să întreb comisia dacă nu cumva uh, se consideră aici că este vorba despre regenerabile și că se iau fonduri pentru regenerabile. Pentru că vă, banii pentru regenerabile nu pot fi folosite pentru acest lucru. E vorba de un tip foarte primitiv de a produce electricitate și de a trata deșeurile. Însă atunci când am uh, ascultat cum anume vă, vă ocupați de deșeuri, ați vorbit despre 22%. de procente. Acesta este foarte puțin din cele tratate altfel decât prin incinerare. Și sunteți convinși că nu e vorba aici și de deșeuri periculoase? Pentru că dacă se incinerează deșeuri periculoase, se încalcă tot felul de reguli, mai ales în apropierea unui oraș. Deci, Întrebarea mea pentru autoritățile italiene este următoarea. Credeți că incinerarea este o soluție modernă pentru a trata deșeurile? Și sunteți siguri că în aceste deșeuri nu intră și deșeuri periculoase? Cum controlați rezultatul? Rezultatul incinerării ce se degajă de acolo, pentru că noi în Danemarca avem foarte multe probleme cu dioxina și uh, folosim uh, tehnologii de incinerare foarte avansate. Și toți sunt probleme. Deci sunt foarte uimită și cred că trebuie să continuăm cu această discuție pentru că regiunea nu e una săracă, dar se pare că nu se rezolvă problemele aici, că sunt doar uh, temporar rezolvate și nu este bine. C'è una richiesta da parte dei... Am cerut uh, cuvântul uh, semnatarii prezenți pentru a face, avea o mică intervenție foarte pe scurt pentru a clarifica anumite lucruri. Având în vedere că nu avem mult timp, având în vedere că o singură persoană este autorizată să vorbească pentru toți uh, semnatarii dau cuvântul unuia pentru două minute, dacă sunteți de acord. Vă rog. Eu ringrazio la Comisiune, ancora una volta a nome anche degli altri. Mulțumesc Comisiei și în numele celorlalți eh, semnatari ai petițiilor și nu vreau să pierd vremea. Mă voi referi la toate petițiile care au fost depuse, mai ales la cea de, depusă de cetățenii din Giuliano, Valiano și cei din Acerra. Și deci Acum nu ne vom referi la normele de lege încălcate, ci în legătură cu lucrurile care, pe care le-am ascultat, vreau să fac niște precizări, inclusiv uh, față de ce, ce a spus uh, reprezentanta Comisiei Europene, care recunoaște cât de cât activitatea noastră în aceste luni și în acești ani, pentru că, inclusiv prin ultimul decret lege, din cuvintele pe care le-am ascultat astăzi, uh, și nu îmi face nicio plăcere să spun asta aici, pentru că am fi vrut să se întâmple exact invers. Însă am ascultat uh, cuvinte din care nu mi se pare că s-a rezolvat situația de urgență a deșeurilor din campania în legătură cu normele uh, europene, pentru că văd că e adevărat că s-a recunoscut că nu s-a aplicat uh, corect directiva cadru din 12 pe 2006, directiva privind deșeurile, Sigur, și uh, s-a început o procedură de infracțiune față de Italia. Comisia Europeană a subliniat că nu există structuri corespunzătoare pentru tratarea deșeurilor, însă a fost între timp adoptată o nouă directivă din 19 noiembrie 2008, numărul 2898, la articolul 4, se face o ierarhizare a deșeurilor și din ce a spus avocatul Filialia, din păcate, în campania se dorește să se incinereze deșeurile, deci nu se ține cont de această ierarhie. Se vorbește despre cinci instalații de incinerare, deci toată faza de prevenire, de inducere, de, de uh, uh, colectare diferențiată nu s-a aplicat. Prin nou decret lege care a fost adoptat, nu se răspunde la un plan concret de tratare a deșeurilor. Nu se prevede, în fapt, ceea ce prevede articolul 28 din noua directivă cadru. Spune. Deci un plan de tratare a deșeurilor. Cât despre incineratorul din Acera, de multă vreme trebuia deja să funcționeze și să fie verificat și costul acestei instalații este de circa 370 de milioane de euro. Însă